doamnelor și domnilor deputați dragi colegi de obicei atunci când își intră în funcții președintele nou ales pronunță un discurs în fața adunării la alegerea mea luna ianuarie am zis că e mai bine să aștept un pic înainte să împărtășesc cu dumneavoastră modul în care eu văd uh, situația. Nu voi vorbi mult. Am avut timp să uh, înțeleg mai bine care este răspunderea care mi revine ca și președinte, dar care este și răspunderea noastră colectivă ca instituție și ca și reprezentanți și deputați aleși. Nu mai rămâne decât un an și jumătate înainte de alegerile europene și avem de-a face cu o provocare imensă, terorismul sau provocări imense. Terorism, migrație ilegală, ocupare, schimbări climatice, Brexit. O Cetățenii ne cer să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Ei ne interpelează deoarece noi, pe plan european, suntem singurilor interlocutori direcți. În luna martie am avut onoarea de a semna uh, în numele Parlamentului European declarația de la Roma, un angajament al nostru, acela de a verifica în permanență faptul că obiectivele pe care guvernele și instituțiile europene uh, nu rămân uh, doar declarații de principiu, ci devin uh, soluții concrete pentru cetățenii noștri, pentru noi înșine. Am adoptat în timp record dosare complexe, importante, cum ar fi EFSI, Fondul European de Dezvoltare Durabilă, pachetul de protecție a datelor sau uh, paza de coastă și de frontieră europeană. De la începutul anului am făcut multe deja. Am stabilizat piețele financiare, am consolidat fondul de capital risc european și fondurile de antreprenoriat social european și apoi și cu acordul CETA, dar și am reușit să eliminăm uh, tarifele de roaming. Peste câteva minute vom avea un nou vot care să garanteze securitatea cu, în ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, însă rămân multe de făcut. Ne dorim rezultate în cadrul pieței unice digitale. Trebuie să modernizăm politica noastră comercială pentru a ne proteja industriile noastre strategice. Trebuie să consolidăm dimensiunea socială a UE. Trebuie să ajungem la un acord cât privește reformarea sistemului de schimb de uh, cote de emisii și, bineînțeles, să asigurăm o tranziție către o industrie și o economie Uh, cu zero emisii. Comisia uh, privind terorismul, nou înființată, se va concentra asupra luptei împotriva acestui flagel. Trebuie să ne consolidăm uh, pachetul apărare și să ne consolidăm și mai mult politica industrială. Însă ceea ce ne așteaptă și este cel mai complicat îl reprezintă pachetul azil. Știm că s-au înregistrat întârzieri la Consiliu. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să facem totul pentru a putea să concluzionăm munca pe acest pachet înainte de sfârșitul mandatului nostru. Mâine vom avea ocazia să discutăm toate aceste lucruri împreună cu președintele Comisiei Executive atunci când vom dezbate starea Uniunii. Dragi colegi, suntem o mașinărie legislativă foarte complexă complicată, însă eu zic că merge bine și mă bucur că avem sprijinul unei administrații competente, profesioniste și devotate. Eu o să încerc să păstrăm armonia și buna cooperare între diferitele uh, entități din uh, Parlamentul nostru pentru că de ea depinde și eficacitatea și capacitatea noastră de muncă. Uh, și bineînțeles că și condițiile de muncă sunt foarte importante. De asta ele sunt legate randamentul nostru. Sunt interesat de acest subiect, însă, dragi colegi, nu trebuie neapărat să avem o legislație în diverse domenii. Trebuie să avem decizii înțelepte, să facem alegeri bune, pentru că uh, Totul uh, va uh, depinde de ce adoptăm în uh, următoarele decenii și de acestea depinde, depinde viața acestor de milioane de cetățeni. Legislatorul trebuie să discute în profunzime, să dezbată și să examineze tot ce are de spus toată lumea. Bineînțeles că asta nu înseamnă că trebuie ca uh, termenele să fie prelungite la infinit. Eu n-aș vrea ca acești timpi morți din uh, procedura legislativă să ne paraziteze munca. Ei trebuie reduși la minimum. Parlamentul trebuie să încerce să adopte o legislație de calitate care să rezolve problemele cetățenilor și nu să creeze noi probleme. Însă cetățenii doresc să fie fim prezenți și în Europa, dar și în lume, protejându-ne, promovându-ne valorile noastre și principiile noastre, libertate, solidaritate, subsidiaritate, drepturile omului, statul de drept, egalitatea între bărbați și femei, economia socială de piață. Sunt convins că forțele politice reprezentate aici în Parlamentul nostru sunt animate sincer de dorința de a îmbunătăți situația și viața cetățenilor noștri. Dragi colegi, suntem, de asemenea, investiți cu autoritate bugetară. Trebuie să asigurăm această misiune cu simțul răspunderii, așa cum am făcut-o întotdeauna, dar și cu oarește viziune. Noi ne pregătim să intrăm în discuții privitoare la cadrul financiar multianual. Sunt convins că noul buget trebuie să fie un buget politic care să nu se bazeze neapărat pe împărțirea banilor și să vizeze mai mult obiective clare. E nevoie de alegeri politice și abia apoi să vedem ce mijloace bugetare uh, se potrivesc aici și nu invers. Parlamentul nostru a uh, discutat de mai multe ori de nevoia de a avea noi resurse proprii. Sunt personal convins de această nevoie și uh, îi îndemn pe toți să continuăm dezbaterea și reflexia aici în Parlament și cu alte instituții de asemenea. Dragi colegi, haideți să ne uităm în jurul nostru, în această plenară, în acest hemiciclu, unde vin colegi din toate regiunile Europei, din regiuni foarte îndepărtate și uneori ultra periferice. Toate popoarele Uniunii Europene sunt reprezentate aici, în această aulă. Parlamentul nostru este uh, inima Europei, este singurul loc de pe continent unde reprezentanți direct aleși pot să discute uh, direct și deschis de chestiuni paneuropene. Este singurul loc unde ei se pot întâlni, se pot cunoaște și pot discuta pentru a rezolve probleme, să rezolve probleme comune. În această, și în fața acestei adunări s-au exprimat șefi de stat uh, din toate țările noastre, din exterior, personalitate, personalități de seamă uh, și oameni uh, care au marcat epoca noastră. Iată de ce instituția noastră merge dincolo de ceea ce se spune propriu-zis în tratate, dimensiune care trebuie consolidată și ea trebuie consolidată și în acest sens vreau să uh, Uh, spun că toți șefii de stat uh, ai Uniunii Europene sunt invitați să se exprime în fața plenarei noastre ori de câte ori o doresc. Dragi colegi, avem în această adunare a noastră o bogăție inestimabilă o capacitate enormă de sensibilități politice, de opinii, de idei. Toată lumea vrea să se exprime, trebuie să se exprime. Suntem un parlament care trăiește, care este dinamic. Trebuie ca toată lumea să participe la acest dinamism, la aceste discuții și reflexii. Așa cum am spus, vreau să fiu președinte Parlamentului, dar nu un prim-ministru. Parlamentul trebuie să fie în fruntea discuțiilor și reflexiilor asupra viitorului Europei și să dea un imbold politic de care Uniunea are nevoie întotdeauna. Trebuie să schimbăm Europa în uh, locurile sau în momentele necesare. Trebuie să continuăm pe acest drum. Președintele Comisiei, căruia îi mulțumesc, ne va pune atenție un document de reflexie privind uh, viitorul nostru comun. Știu că toată lumea are acest lucru în minte. A venit momentul să uh, facem un schimb de opinii și concluzii printr-o mare dezbatere în plenară. De ce nu? De asemenea, trebuie să invităm principalele instituții europene să vină aici, să se poziționeze așa cum ne poziționăm și noi în cadrul acestui uh, dezbatere, în cadrul acestui forum de discuții. Dragi colegi, atunci când a fost investită ilustra mea predecesoare Simon Veil spunea că controlul democratic este uh, principala funcțiune a oricărei adunări alese. Avem uh, nevoie să fim foarte exigenți când vine vorba de acest control uh, democratic al executivului. Practica de Spitzenkandidaten, care a început la ultimele alegeri europene, consolidează legătura politică profundă între Parlament și Comisie. Trebuie să consolidăm acest lucru. Pentru ca Uniunea Europeană să continue să funcționeze, Comisia trebuie să poată să conteze pe sprijinul Parlamentului, însă nu este o încredere automată acordată și ea trebuie să fie neîncetat renoită. Eu aș dori să ne întregem bine între toate instituțiile noastre, să ne respectăm reciproc, să cooperăm loial și unitatea înseamnă forță și putere. Să nu uităm asta. Istoria noastră arată că Consolidarea Uniunii a însemnat întotdeauna o consolidare și întărirea Parlamentului. Sunt convins că dorința noastră de a avea un drept de inițiativă este foarte importantă și ea trebuie să continue această bătălie. Consolidarea dimensiunii parlamentare a Uniunii înseamnă și o cooperare din ce în ce mai strânsă cu parlamentele naționale. Europa va fi democratică sau nu va exista. Parlamentul este inima care bate a democrației și ea conferă legitimitate democratică a, pentru Uniune. Fără acest Parlament, Uniunea Europeană n-ar fi decât un sistem de congrese, de întâlniri, de birocrație. Și Parlamentul înseamnă că suntem mai mult decât birocrație în politică. Dragi colegi, Parlamentul este adevărata cutie de rezonanță cât privește așteptările cetățenilor. Trebuie să le așteptăm, trebuie să avem un dialog deschis, transparent cu aceștia. Suntem Parlamentul cel mai deschis din lume, iar în timpul mandatului meu efortul va fi acela de a menține aceste porți deschise către cetățenii noștri. Fiecare deputat uh, este chemat să joace un rol fundamental de legătură, de punte între cetățeni și instituțiile UE. Nu este doar un reprezentant al cetățenilor pe lângă UE, dar și un reprezentant al UE pe lângă cetățeni. Este o muncă uh, titanescă și este ceea ce ne preocupă zi de zi și chiar în weekenduri. Iată de ce trebuie spus sus și tare că deputații nu sunt doar uh, un mic element dintr-un angrenaj sau o mână ridicată în plenar. Ei sunt reprezentanții popoarele europene și merită să fie ascultați, respectați și sunt o voce care trebuie să se poată exprima. Iată care îmi este viziunea și voi face tot ce este posibil astfel încât demnitatea deputaților să fie menținută și rolul lor să fie pus în valoare. Trebuie să fim mândri de ce suntem. Eu, ca și președinte și ca și coleg al uh, vostru, sunt mândru de munca noastră aici, aici și în afara uh, aulei. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în culise, în cadrul comisiilor specialitate, în grupurile politice și în diferitele uh, organe din Parlamentul nostru și mai ales pe teren, în circunscripțiile electorale. Și vă mulțumesc pentru că în fiecare zi sunteți energici și consumați această energie în discuții, contacte, negocieri, conferințe, eh, pe lângă cetățeni, pe lângă cetatea civilă. Este o muncă nu întotdeauna vizibilă, dar este esențială pentru democrație în europeană. Sunt mândru de dumneavoastră, sunt mândru de uh, mine ca și președinte al Parlamentului nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc de asemenea pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Voi face tot ce este posibil pentru a mă arăta demn de această încredere. Vă mulțumesc foarte mult! witam serdecznie państwa i w tak sympatycznym Mulțumesc. Am ajuns acum în această ședință solemnă la voturi. Dar înainte de asta aveam un punct de procedură? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă informez că ieri un tânăr spaniol, uh, activist, a fost, uh, care lucrat pentru Crucea Roșie în Afganistan, a fost ucis. Un lucrător uh, umanitar. Este foarte important ca noi să ne manifestăm solidaritatea față de această tânără care a murit, față de familia sa, Crucea Roșie și pentru toți cei care își, își dedică viața pentru a-i ajuta pe ceilalți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru răspunsul dumneavoastră. Avem uh,